Wznawiam posiedzenie. Haideți să reluăm uh, lucrările sesiunii de după amiază. Doamnelor și domnilor, în primul rând am să vă fac o comunicare. Datorită exercițiului de evacuare care a avut loc în timpul votului de astăzi, toate explicațiile voturilor pe marginea documentelor votate vor fi prezentate mâine. Așa că pozițiile vor fi clarificate mâine, în timpul perioadei de vot de mâine. Tot mâine vom încheia votul pentru documentele care nu s-au votat astăzi. Asta înseamnă întreruperea votului la unul dintre raporturi. Unul dintre rapoarte, mă scuzați. Vom începe exact de unde ne-am oprit astăzi și vom continua în uh, procesul verbal uh, al uh, reuniunii de ieri. Sunt deja la dispoziția dumneavoastră, aveți comentarii, nu? Deci se aprobă. Primul punct din ordinea de zi de astăzi este timpul alocat întrebărilor în prezența comisiei. Prima întrebare va fi adresată și se vor face comentarii de către domnul Weber în numele PPE-ului. Vă rog. Stimate domnule președinte, în primul rând vreau să vă spun că uh, foarte așa zâmbind un pic pe sub mustață, trebuie să ne felicităm pentru că am reușit să evacuăm uh, cu succes clădirea pentru uh, simularea unui incendiu. Uh, mulțumesc reprezentantului comisiei și vreau să mă refer la uh, refugiații care vin în ultima vreme din nordul Africii, uh, prin Marea Mediterană. Foarte mulți dintre ei, din păcate, nici nu reușesc să ajungă. Am văzut cu toții la știri uh, imagini înfricoșătoare cu oameni care s-au înecat. Și știm că noi, ca europeni, trebuie să dăm un răspuns dra- oamenilor care trăiesc această dramă. De aceea, vreau să rog pe domnul președinte al Comisiei să ne spună dacă Comisia consideră că Frontex are destule resurse dacă, pentru ca Uniunea Europeană să poată să reacționeze la, la locul uh, faptei acolo, dacă avem cadrul juridic necesar ca să putem să acționăm la nivel comunitar. Și a treia întrebare, m-ar interesa care sunt uh, discuțiile cu țările de origine, cu uh, Tunisia, cu Egipt, uh, cu celelalte state de acolo. Uh, cum, aveți, uh, cum purtați discuții cu aceștia pentru ca să-i ajutăm să iasă din situația dificilă în care se află? Mulțumesc! First of all, Mr. Weber, uh, we all Mulțumesc. events that are toți martorii evenimentelor recente care sunt uh, adus la pierderea de multe veci și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să întreprindem acțiuni mai decisive în acest domeniu. După cuștiință am reacționat imediat uh, peste 1000, un milion de euro au fost, 100 uh, de milioane de euro au fost uh, acordați țărilor din nordul Africii. Frontex a coordonat, coordonat acțiunile ca răspuns. Este important ca statele din Mediterană și țările terțe să coordoneze uh, să-și coordoneze acțiunile. Mai trebuie făcute și alte lucruri și așa că da, trebuie, e nevoie de mai multe resurse pentru Frontex. Propunerea de a întări Frontexul trebuie să fie adoptată urgent și de asemenea trebuie ca statele membre să arate voința politică și solidaritate oferind asistența tehnică și umană necesară, după cum știți. Un, Comisia Europeană nu are toate, toate mijloacele necesare și nevoie de cooperarea statelor membre. Mulțumesc foarte mult! După cum vedeți, a doua întrebare. President, Domnule președinte, vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Atunci când spuneți că e nevoie de mai multe resurse pentru Frontex, aș dori să știu dacă considerați că este corect că statele, să spunem că statele nu au pus suficiente uh, resurse la dispoziția uh, Frontex uh, pentru toolbox, de exemplu, Uh, statele nu au fost dispuse să ofere asistența necesară Frontex. Considerați că lucrurile stau așa și ce e nevoie, ce e de făcut? Cred că dezbaterea este în curs. Tocmai acesta este unul din subiectele de pe agenda Consiliului European care va avea loc pe 23 și 24 iunie. Cred că Acum, nu doar că statele membre ar trebui să adopte propunerile care au fost deja făcute pentru Frontex, pentru consolidarea Frontex, dar cred că este important de asemenea să avem și mai multe mijloace logistice, mai multe avioane, mai multe nave. Și uh, acestea uh, sunt scumpe pe, și nu le putem avea din bugetul uh, european de acum. Tocmai de aceea cred că există o voință politică să facem acest lucru, dar trebuie să o facem într-o manieră coordonată uh, Uh, efortul a fost inițiat de către Comisie. Comisarul Malmström lucrează cu statele membre în acest sens și sper că Consiliul European de pe 23 și 24 iunie va confirma această idee. În același timp avem nevoie și de cooperarea țărilor terțe și eu am fost în, în Tunisia, am vorbit cu prim-ministrul de acolo și ne-au promis cooperare. Ei chiar cooperează și acum avem uh, Uh, niște acorduri logistice și pragmatice între autoritățile tunisiene și uh, noi. Mulțumesc! După acest exercițiu de incendiu, nu toată lumea s-a întors în sală, așa încât aș dori să uh, îl rog pe domnul Verhofstadt să adreseze următoarea întrebare. Da, am văzut că unii dintre colegii mei au rămas și încă în acest exercițiu de evacuare. Dar bun, să continuăm. Dragi colegi, ieri comisarul Oli Rehn a anunțat o serie de pași importanți la comisie. În primul rând, privind mecanismul de salvare a cerut mai multe modificări. A spus că este necesar ca acest mecanism să uh, ofere țărilor linii de credit flexibile. A spus că uh, acest mecanism trebuie să uh, aibă uh, capacitatea de a merge pe piața secundară și, în al, cel mai important, a spus că acest lucru se poate face prin swap-uri um, cu un discount pe uh, propriile uh, bonuri uh, valorice cu un rating de AAA. Deci, pentru a ajuta țările într-o situație de dificultate. De asemenea, comisarul a spus că Comisia va examina posibilitatea de a emite obligațiuni euro în sfârșit, aș spune eu. Așadar, întrebarea mea pentru dumneavoastră, domnule Barroso, confirmați că aceasta este poziția Comisiei și, în al doilea rând, îmi cer scuze, domnule președinte, pentru că timpul ne presează, veți propune aceste schimbări privind mecanismul de uh, salvare uh, următorului Consiliu din iunie, de peste două săptămâni? Mulțumesc! Aș dori să confirm că toate ideile prezentate de domnul comisar Ren sunt, uh, se bucură de susținerea mea totală, așa că nu voi repeta ce a spus domnul Ren. Vorbind despre ESM, suntem pe cale de a-l pune la punct. După cum știți, sper că guvernele foarte curând vor fi de acord cu acest lucru. Sper că în Consiliul European se va lua hotărârea politică de a confirma această decizie și anume de a confirma existența mecanismului european de stabilitate. Știți, bineînțeles, care este poziția noastră. În ceea ce privește euroobligațiunile, de foarte multe ori, de foarte mulți ani, Comisia Europeană, inclusiv un predecesor al meu, a vorbit despre euroobligațiuni. Până acum, statele membre nu au acceptat această idee. În timpul crizei cu Grecia, Comisia a propus un, propus un fel de mutualizare a datoriei care a fost respinsă de majoritatea statelor din zona euro. Cred că acum s-au făcut progrese în ceea, în ceea ce privește acceptarea mai multor opțiuni, iar Comisia, firește, va prezenta mai multe opțiuni. Ne-am gândit întotdeauna că ideea euroobligațiunilor era o idee atractivă, cu condiția să fie acceptată de statele membre. Da, nu, nu am ajuns încă acolo ca să fim cinstiți. Dar cred că trebuie să ne concentrăm pe me- mecanismul european de stabilitate. Mulțumesc. Domnule președinte, nu cred că de fapt criza uh, cu Grecia este rezolvată, deci trebuie să găsim instrumente suplimentare și unul dintre instrumente este ceea ce propune Oli anume o trecere de la activele nocive dintr-un, din unele țări la euroacțiunile cu 3A. Dacă acest lucru poate fi realizat prin mecanismul european de stabilitate sau printr-o altă agenție europeană, nu contează. Mecanismul este important. E important ca pentru prima dată Oliren și Comisia să recunoască că asta este calea de mers. Uh, Domnule Verstat, Comisia este, ca, este un organism colegial. Cred că e ușor pentru dumneavoastră să fiți de acord cu ce a spus Olirel și cu ce spun eu. Dar, de fapt, spunem același lucru. Comisia, în raportul privind creșterea anuală, a propus acest tip de intervenție pe piață din păcate, nu a fost uh, agreată de statele membre. Deci ce vă pot confirma este că mergem pe această linie, încercăm să sporim flexibilitatea intervenției pe piață, dar cred că acum ar trebui să ne concentrăm pe mecanismul european de stabilitate și să ne gândim la opțiuni privind viitorul euroobligațiunilor, dacă statele membre sunt gata să facă acest pas. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, voi vorbi în limba cehă acum. Pane předsedo Barroso, jak víte, moje... Domnule președinte, domnule Barroso, după cum știți, grupul meu este alcătuit din uh, nemembri ai uh, zonei euro, dar după cum știți, nu dorim un eșec al zonei euro. Economiile noastre sunt mult prea legate ca să dorim un asemenea eșec. Trebuie să spun că sentimentele noastre față de ce se întâmplă sunt amestecate, pentru că primim semnale contradictorii. Consiliul European spune un lucru, Banca Centrală Europeană spune altceva, Fondul Monetar Internațional spune un al treilea lucru și am impresia că întotdeauna e vorba de o poziție politică care devine pre- pregnantă față de considerentele economice, ca și cum piața ar putea să fie tratată în felul acesta cât privește restructurarea datoriei statelor, care e până la urmă poziția Comisiei Europene. Preferați întotdeauna să acordați sume din ce în ce mai mare Uh, și asta într-un proces fără de sfârșit unor economii care au probleme extrem de grave, care sunt pe marginea prăpăstiei, sau în, începe rațiunea să devină mai importantă. Poate începem să avem o altă poziție. Mulțumesc! În primul, în primul rând, după cum știți, problemele economice din Europa nu se găsesc doar în zona euro, din păcate. Anumite state din afara zonei euro sunt de asemenea în programe de susținere a balanței de plăți de către Comisie și FMI. În ceea ce privește zona euro, așa cum ați spus și dumneavoastră, pe bună dreptate, există discuții în desfășurare între statele membre, Consiliu, Comisie, Banca Centrală Europeană pentru a găsi uh, Uh, cel mai bun răspuns. După cum știți, nu uh, există întotdeauna acorduri ale experților cu privire la cel mai bun răspuns, cea mai bună modalitate de a răspunde și de a reacționa. Și aceste chestiuni sunt foarte dificile, foarte complexe. Amploarea acestei provocări este una fără precedent și e nevoie de niște eforturi pentru a, a ajunge la convergență. De aceea uh, am fost precauți în comunicarea noastră pentru că aceste chestiuni influențează și piețele. În orice caz, uh, salvarea de datorii nu este o alternativă. Toate țările trebuie să treacă prin consolidarea financiară, dureroasă fie ea, dacă doresc să își corecteze deficitele. Mulțumesc! Domnul Conbendit, președinte, copreședinte pentru Verzi. No. Da. Domnule președinte, domnule Barroso, recunosc că dacă nu înțelegem întotdeauna poziția Uniunii Europene și tocmai ați răspuns la această întrebare, eu aș vrea să vă spun trei lucruri. Apropo de restructurarea datoriilor, știm cu toții că la un moment dat se va face acest lucru a datoriilor. De exemplu, în Grecia, pentru simplu motiv că trebuie să dăm posibilitatea guvernului Greciei să își uh, recâștige încrederea, iar societatea greacă trebuie restructurată, pentru că astăzi în Grecia nimeni nu are încredere în nimeni altcineva și uh, în primul rând în guvern. Și atâta vreme cât guvernul nu dă o perspectivă poporului care să nu fie doar austeritate, ei bine, nu va ajunge să relanseze economia. Așa că eu cred că ar trebui ca în gândurile comisiei ideea recâștigării încrederii populației din Grecia este condiția sine qua non care va duce la adoptarea unor măsuri, iar astăzi, în cadrul austerității, societatea nu se mai poate gândi, de aceea societatea refuză, ceea ce poate fi foarte periculos. Și încă o chestie, dacă vreți, evaziunea fiscală. O Oare Europa n-ar putea să încerce să ajute Grecia în materie de evaziune fiscală? Există bănci în Austria, în Luxemburg, în Cipru și în Elveția, unde există conturi ale grecilor. De ce să nu le închețăm? Astfel încât guvernul grec să știe de unde vine evaziunea fiscală pentru că li se cere să pună capăt evaziunii fiscale, dar în același timp nu îi uh, ajutăm. Și sunt băncile noastre, bănci europene, care ascund evaziunea fiscală. Mulțumesc, domnule Convendit, ați vorbit două minute. Îmi pare rău că vă reamintesc acest lucru. Uh, monsieur uh, cohn Bon, vrai y a un e adevărat, domnule Cohn-Bendit, că există o problemă de evaziune fiscală, dar asta nu este cauza problemei structurale din Grecia și uh, în momentul acesta încercăm să luptăm împotriva secretului bancar. După cum știți, toate statele membre, inclusiv Elveția, s-au angajat din martie 2009 să aplice standardele OCDE-ului, care uh, înseamnă că nu se poate refuza furnizarea unei informații statului pe ideea că banca deține uh, acele informații în numele unei alt stabiliment financiar. Uh, acest principiu a intrat în vigoare pe 11 martie 2011 și va începe să fie aplicat de-abia la 1 ianuarie 2013. De atunci, problema secretului bancar va fi rezolvată pe plan juridic la nivel european și nu va mai putea fi folosit ca obstacol în calea schimbului de informații fiscale. Și cred că există toate motivele ca astăzi, pe baza cooperării administrative, statele membre să furnizeze toate informațiile Greciei în ceea ce privește eventualele fraude sau evaziuni fiscale. Mulțumesc, domnul președinte Bischi. Nu, pentru că dumneavoastră v-ați folosit timpul, îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte rău, v-ați folosit timpul. <laughs> okay, will Well, please. Ich kürze kollegial. Eu am să scurtez colegial. Domnule Barroso, am o întrebare scurtă. Mă bucur că uh, s-a discutat și despre internet la summitul G8 și la forumul G8, pentru că ne facem griji de ce oare, ne gândim oare de ce se ocupă cei puternici de internet. Uh, Știm cât de sensibilă pot să fie uh, pot, ce sensibil pot să fie acest domeniu și vreau să știu dacă a fost o singură dată sau se va discuta de mai multe ori despre internet. Idee de președinte Sarkozy, dar era, mon un excellent Președintele Sarkozy a avut o idee excelentă, după părerea mea. Internetul este un fenomen global. Vrem cu toții un internet deschis și credem că este o contribuție mare la cunoaștere, la libertate în același timp, însă se abuzează de internet. Eh, este exploatat, de exemplu, eh, în sensul exploatării copiilor, se comit infracțiuni, așa încât acum se desfășoară o discuție foarte interesantă cu unii dintre marii creatori a inițiativei în uh, cadrul internetului, lider de la Google, domnul Zuckerman de la Facebook și așa mai departe. Am discutat care ar putea fi reglementarea adecvată a internetului, păstrând, bineînțeles, libertatea și tot potențialul de inovare pe care îl are internetul până în viitor punctul acesta al internetului va ajunge pe uh, ordinea de lucru la G8. Mulțumesc! Domnule președinte, totuși vreau să vă atrag atenția asupra unui aspect și vreau să adresez întrebarea dumneavoastră. Dacă ați fi dispus să ne informați cu privire la următoarele negocieri pe marginea internetului, pentru că acest subiect este hotărător pentru viitor. Nu au avut loc negocieri, de fapt. A fost un schimb de vederi foarte general. Un fel de bă, contribuții generale, de brainstorming. Erau reprezentanții celor 8 state, mari, ă, marile, mari actori din acest domeniu, n-au fost negocieri, eu nu le consider așa. Am cerut, sigur, am am cerut celor responsabili marilor întreprinderi de, de pe internet, cum văd viitorul acestui domeniu. Și diversi membri ai grupului G8 ne-au spus care sunt preocupările lor și ne-a spus și noi care sunt preocupările noastre, dar nu au fost negocieri în adevăratul sens al cuvântului. Și nu există rezultate concrete. Mulțumesc foarte mult, domnul Nigel Farage. Domnule președinte, am văzut mai multe schimburi de opinii privind euroția. când eu am prezis că o țară va avea nevoie de salvare, ați venit și ne-ați spus nu, totul e bine. Și acum deja suntem la a patra salvare și sigur că acum o să ne spuneți că uh, nu mai e nevoie să salvăm alte țări. Dar întrebarea de astăzi pe care vă să vă adresez astăzi este una mult mai serioasă. Uh, ce se întâmplă în Grecia, în Irlanda sau în Portugalia. Nu despre asta e vorba, ci e vorba de criza datoriei suverane pe care va trebui să o confruntăm în următoarele săptămâni și anume integritatea Băncii Centrale Europene. Pentru că eu, lună după lună, v-am avertizat că nu puteți să mergeți în continuare și să cumpărați uh, datoriile nocive, datoriile toxice. Domnule Barroso, acceptați că finanțele băncii centrale europene și integritatea sunt, integritatea ei sunt acum într-o situație foarte, foarte dificilă? Nu, nu accept această sugestie. Cred că Banca Centrală Europeană este o instituție foarte credibilă care a fost uh, condusă cu multă înțelepciune și inteligență și cred că independența Băncii Centrale Europene este respectată de toate statele membre ale zonei euro și știm desigur că există dificultăți în zona euro, dar așa cum am spus, nu sunt doar dificultăți ale zonei euro, ca să fim corecți. Din păcate, critica noastră nu este chiar atât de fondată pentru că datoria este mai scăzută decât datoria Marii Britanii, spre exemplu, în zona euro. Deci avem probleme diferite pentru că este prima oară când ne confruntăm cu asemenea uniune monetară fără un cadru instituțional bine stabilit. Tocmai de aceea vrem să avem o reacție cuprinzătoare și Banca Centrală Europeană face parte din acest efort de a oferi stabilitate financiară zonei euro. Mulțumesc. Dar uh, tocmai ieri uh, Open Europe a venit cu niște cifre și a spus că din uh, extinderea BCE 190 de miliarde de euro este din cauza băncilor grecești și statului elen. Dacă BCE își reduce activele cu 5, cu 4,25%, toată baza sa de capital va fi distrusă. Acceptați aceste concluzii sau uh, sunteți de acord cu ceea ce a spus domnul Jung acum câteva săptămâni când a spus că trebuie să mințiți în public având în vedere gravitatea situației zonei euro? În primul rând, eu nu mint. Și Comisia a fost întotdeauna foarte consecventă în informațiile pe care le-a dat legate de orice fel de situație. Situația este dificilă. Am spus-o sincer de la bun început. Dar nu trebuie să... Deci nu spunem că este o situație roz, dar credibilitatea BCE ține de hotărârea clară a guvernelor din zona euro să facă tot posibilul pentru a asigura stabilitatea financiară a euro. Deci nu am nicio îndoială în acest sens. Nu am nicio îndoială în credibilitatea BCE și nici incapacitatea acesteia de a apăra interesele europene și acestea sunt angajamentele statelor membre din zona euro de a oferi toate garanțiile de care are nevoie BCE pentru a-și îndeplini rolul independent ca banca noastră centrală. În ceea ce privește expunerea lor la datorie, trebuie să vă spun că sunt și alte bănci care sunt într-o situație mult mai dificilă și mai vulnerabilă decât BCE. BCE este o instituție respectată la nivel european. Mulțumesc, doamna Nicole Sinclair. Thank you, Mr. President. The EU is becoming even wider. Mulțumesc, domnule președinte cu, um, având în vedere că avem partide paneuropene, inabilitatea de a ajunge la un consens s-a tot dovedit uh, în mod repetat și um, dezacordul uh, între Franța și Italia, spre exemplu, a demonstrat acest lucru. Puteți să ne spuneți cum este posibil să avem uh, politici comune în relațiile internaționale și în securitate fără a avea consens? Pentru că asta înseamnă că încălcăm drepturile uh, fundamentale ale statelor membre. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul Barroso, eu nu înțeleg care este îngrijorarea dumneavoastră, de fapt. Noi suntem o uniune de 27 de state democratice. Și având o politică de securitate comună, ne-am pus de acord că deciziile trebuie să fie luate în mod unanim. Deci, dacă statele membre nu sunt de acord unani, în unanimitate, nu avem posibilitatea să impunem o decizie acestor state membre. Deci, respectăm natura democratică nu doar a Uniunii noastre, ci și a statelor membre. Acum, eu cred că este în interesul nostru ca cetățeni europeni ca statele membre să acționeze împreună în ceea ce privește problemele externe. Este evident, e evident că astăzi în Europa chiar și cele mai mari state membre nu au influența necesară pentru a discuta de la egal la egal cu China, cu Statele Unite și cu alte mari puteri. Dar ca Uniune putem schimba ceva și sper că procesul va duce la o convergență crescută chiar și atunci când vorbim despre politica externă a statelor membre. Președintele, mulțumesc. O întrebare suplimentară? Mulțumesc. Eu am vorbit despre partidele paneuropene. Puteți să-mi spuneți de ce contribuabilii ar trebui să uh, financeze partidele politice la orice nivel, cât de utile sunt ele pentru scopurile UE? Și o altă întrebare este legată de Catherine Ashton. Am uh, observat că nu prea vine pe la ședințele comisiei. Uh, eu vreau să întreb dacă suntem corect reprezentați în comisie. Uh, deci au fost două întrebări. Cum am spus, în primul rând, partidele europene sunt considerate entități importante de către uh, tratat, care a fost ratificat în mod unanim de statele membre. Deci există un motiv să sprijinim partidele europene, pentru că sunt entități europene recunoscute ca atare de uh, tratatele noastre. În ceea ce privește pe Cathy Ashton, nu este doar vicepreședinte al uh, Comisiei, ci și un alt reprezentant. Deci are o slujbă foarte uh, grea în care trebuie să reprezinte Uniunea, trebuie să călătorească mult în numele tuturor membrilor Comisiei și face eforturi mari de a face parte uh, din toate, aproape toate ședințele Comisiei. Dar să știți că membrii Comisiei nu sunt acolo să reprezinte țările, sunt nominalizați de țări, dar ei reprezintă Uniunea Europeană. Uh, și atunci când ne-am uh, luat posturile, am depus un jurământ în care am spus că nu ne reprezentăm țările, ci Uniunea Europeană. Încercăm să fim independenți și avem și să apărăm interesele uh, europene. Regatul Unit este foarte bine reprezentat uh, de primul ministru și de diversi miniștri. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Schulz. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să mă scuzați pentru că am uh, întârziat, uh, dar uh, am așteptat până la sfârșit. Domnule Barroso, vreau să discut cu dumneavoastră pe marginea situației foarte grave în care ne aflăm astăzi în Uniunea Europeană și vreau să vă întreb următoarele, următoarele lucruri. În 2008 a existat o criză bancară foarte din 2008 suntem într-o criză bancară foarte gravă. Aceasta a dus în 2009 la o criză a economiei reale. Preluarea costurilor pentru deficitele bancare de către bugetele publice a dus în 2010 la o criză gravă a bugetelor publice. Această criză a bugetelor publice este însoțită de reduceri foarte importante uh, printre care și uh, unele la nivel comunitar. Uh, aceste reduceri duc în multe țări europene la situații dramatice pentru oameni. Există pericolul ca în anii 2011-2012, după aceste crize, să avem și o criză socială ca și consecință a crizei economice. De aceea vă întreb, este pregătită Comisia să discute împreună cu noi cu privire la modul în care putem să uh, abordăm problema subfinanțării persoanelor uh, celor mai defavorizate din uh, Uniunea Europeană. Sunteți pregătiți să discutați cu noi despre subfinanțarea sistemelor de asigurări sociale? și sunteți pregătiți să discutați cu noi despre obligațiuni euro pentru a obține banii de care avem nevoie pentru a investi în, uh, în economie, pentru creștere și pentru locuri de muncă pentru statele cele mai afectate. Mulțumesc! Uh, Astăzi, domnule Schulz, Comisia a adoptat o recomandare pentru fiecare din cele 27 de țări. Există și o comunicare generală în care sunt prezentate tocmai aceste preocupări la care v-ați referit și care este foarte importantă pentru noi. Știm foarte bine că austeritatea necesară astăzi din cauza nevoii de a reduce deficitul și datoriilor este foarte grea. În același timp, credem că fiecare euro cheltuit acum în interesul datoriei este un euro pe care nu-l avem pentru spitale, pentru învățământul public, pentru asigurările sociale. Deci asta este regretabil. De aceea trebuie să facem un efort bugetar foarte serios pentru a întări încrederea, pentru a restabili încrederea, de asemenea reformele structurale pentru a recâștiga competitivitatea, uh, sigur protejându-i pe cei săraci și pe cei afectați. Cred că între documentele pe care le-am uh, adoptat astăzi veți vedea că se văd preocupările noastre pentru piața muncii, pentru dimensiunea socială a tuturor politicilor noastre. Deci trebuie să vedem în toate țările care este marja garantării acestor obiective pe care le împărtășim. Mulțumim foarte mult! Procedura Catch the Eye îmi pare rău, a fost vorba de 1 minut și 52 de secunde. Ați, între, ați vorbit 1 minut și 52 de secunde. Vi s-a dus timpul, ca și domnului Convendit. Nu am dat posibilitatea unei a doua întrebări. Nu, mă scuzați, nu se poate. Deci procedura catch the eye. Well, but we have a rules, Mr. Avem niște reguli, domnule președinte. Îmi pare rău, dar nu pot să uh, trec peste asta. Procedura Catch the Eye. Summitul G8. Domnul Marcos Curia. Un minut, vă rog. Grazie, realtà Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să intervin apropo de G8. Vreau să pun o întrebare domnului Barroso privind cultura. Avem foarte multe probleme la un, pro, programe, mă scuzați, la Uniunea Europeană pentru a încuraja pe tineri, dar nu numai pe tineri, să se adune, să se reunească astfel încât să devină realmente o uniune, nu, uh, eu știu, învățământul pe tot, uh, educația pe tot parcursul vieții și așa mai departe. Este un forum pentru tinerii din Uniunea Europeană și nu numai, se simt ca parte a Uniunii Europene. Se pare că vorbitorul și-a pierdut microfonul. avem un subiect. Subiectul este rezultatul întâlnirii la nivel înalt a grupului Job. Vă rog să continuați, domnule coleg. Mulțumesc. Se pare că am avut o problemă de comunicare. Spuneam că în ceea ce privește datoriile comisiei, vrem să știm care este fața acestor, soarta acestor programe. Unele dintre ele expiră. Uh, Poate că pe unele dintre ele le vom analiza la Comisia pentru Cultură. Ce intenționează Comisia să facă în continuare din 2014 înainte? Pentru că e un element uh, foarte important. Sunt foarte multe părți interesate și tineri în țările noastre. Interesul Comisiei pentru tot ceea ce se leagă de promovarea dimensiunii culturale și de schimburile culturale este foarte mare. Eu țin foarte mult la acest lucru. M-am întâlnit cu unii din principalii actori în acest domeniu uh, ce o să facem? O să facem propuneri la sfârșitul acestei luni pentru finanțare pentru toate sectoarele, inclusiv cultura, și o să facem propuneri importante în acest domeniu. Dorim să raționalizăm instrumentele, dar în același timp dorim să garantăm ambiția programelor, ca cele pe care le-ați menționat sunt programe, programe emblematice pentru Europa cetățenilor, pentru Europa care uh, recunoaște valoarea culturii. Mulțumesc. Doamna Sara Latford. Mulțumesc, domnule președinte. Um, Eu am să mă refer la subiectul de astăzi. Domnule președinte, Comisia a adoptat ieri un pachet de măsuri uh, de combatere a corupției. E vorba de 120 de miliarde de euro pe an, aproximativ cât uh, bugetul european. Dar opt state membre uh, uh, au o notă uh, de mai puțin de 5 din 10 în indexul uh, global privind uh, transparența uh, și corupția. Deci mă întreb dacă nu ar fi bine să se discute și despre corupție la summitul G8. Singura referire pe care eu am găsit-o Uh, se refera la uh, țările în curs de dezvoltare. Deci nu se face niciun fel de... nu se discută absolut deloc despre țările bogate și despre modul în care acestea pot să își rezolve problemele din propria curte. Oare nu ați ratat uh, ocazia de a discuta despre corupție și despre mită la G8, dat fiind că Rusia e undeva pe la 154 din 178 de țări în acest index și foarte multe dintre state au un punctaj foarte slab la, în indicele de transparență. Mulțumesc! Mulțumesc. Președintele Barroso, în primul rând uh, s-a discutat despre corupție, dar să știți că la summitul G20 corupția va fi pe ordinea de discuțiilor. Cred că această discuție a fost utilă, pentru că atunci când există corupție, există cineva corupt, dar există cineva care corupe. Deci, într-un mod, uh, membrii G8 uh, au fost și ei sub lupă atunci când am discutat situația Africii. Și, uh, da, uh, le-am dat niște vești foarte bune pentru că am anunțat că Comisia Europeană va veni cu inițiative pentru a crește transparența privind materiile prime. E un exemplu bun sau rău în funcție de perspectivă, uh, pentru că e vorba de caz, cazuri în care mai puțină transparență face ca mai multe regimuri să utilizeze într-un mod netransparent venituri din propriile resurse, materii prime, și sigur că uh, uneori acest lucru pune și semne de întrebare privind așa numita lume dezvoltată. Deci uh, s-a fost, uh, a fost o discuție constructivă la G8. Mulțumesc. Domnul Peter van Dalen. Meneer Barroso, u sprak zojuist over de Europese Centrale Bank en u zei dat... Domnule Barroso, ați vorbit despre Banca Centrală Europeană mai devreme și ați spus că Banca Centrală Europeană este o instituție independentă. Dar nu e așa. În uh, criza greacă, BCE a fost uh, totuși uh, părtinitoare, pentru că a plătit uh, foarte multe miliarde pentru uh, bonuri de trezonerie care au fost uh, foarte, de valoare foarte slabă. Așadar, întrebarea mea este, ce faceți pentru a evita această situație, pentru a preveni ca BCE cu cele două pălării ale sale să, uh, să nu Uh, fie să nu lase moale la uh, punerea în aplicare a unor sancțiuni drastice. Domnul Barroso, Uh, independența BCE este recunoscută prin tratate, deci pot să vă spun că există certitudine juridică, dar acum, după șapte ani de experiență în uh, postul pe care l-am, m-am uh, ocupat foarte adesea de probleme legate de Banca Centrală Europeană, am fost prezent alături de președintele Băncii Centrale Europene, pot să vă spun că ei nu au nevoie de susținerea noastră pentru ca să fie independenți. Pot să vă asigur de acest lucru. În ceea ce privește restructurarea, știți că sunt mai multe opțiuni pe care le văd analiștii. Luăm în considerare toate opțiunile, dar poziția Comisiei a fost foarte clar fixată de la bun început. Noi credem că restructurarea nu este o alternativă la eforturile pe care statele membre trebuie să le depună pentru consolidarea fiscală și pentru reforma bugetară. Aceasta a fost poziția noastră și vom rămâne pe această poziție. Mulțumesc. Doamna Figueredo. Tot pe tema g opt Domnule președinte al Comisiei, aș dori să știu dacă problema reglementării piețelor financiare a fost din nou amânată, mai ales eh, taxa pe tranzacțiile financiare și interzicerea paradisurilor fiscale și uh, reglementarea produselor derivate, uh, controlarea agențiilor de rating care și-au pierdut credibilitatea pentru că nu au fost niciodată foarte transparente, dar acum e și mai rău. Deci, toate aceste probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană, în special Irlanda, Portugalia și Grecia. Se impun măsuri de austeritate asupra lucrătorilor, asupra muncitorilor obișnuiți. Asta înseamnă o exploatare crescută. Și pe termen scurt și mediu duce la o sărăcie și mai mare și la pierderea locurilor de muncă și la inegalitate. Nu credeți că este o contradicție aici și care uh, este contra tuturor principiilor din tratate? Doamna Figuerera, în ceea ce privește uh, reglementarea piețelor financiare, știți că G8 este formul cheie pentru guvernanță pe această temă și întotdeauna acorda prioritatea acestor subiecte. Și aceste subiecte au fost uh, acoperite la discuții. Am fost și eu acolo și am demarat o discuție privind taxa pe tranzacțiile financiare. Și am făcut acest lucru în legătură cu ajutorul de dezvoltare. Poziția mea este că eu sunt în favoarea unei uh, taxe pe tranzacțiile financiare și pe capital și uh, au apărut uh, și Comisia va avea planuri pe uh, această temă în curând. În ceea ce privește a doua întrebare, ați vorbit despre zona euro și despre problemele cu care ne confruntăm. Noi credem că fără o formă corectă nu putem rezolva obiectivele pe care le avem. La, președinte, domnule președinte Barroso, la summitul G8 participanții au vorbit despre politica de vecinitate în zona mediterană. Dumneavoastră, în numele Uniunii Europene, ați angajat 1 miliard 24 de milioane uh, pentru această uh, zonă care au fost considerați ca fiind bani pentru Sud. Uh, într-o fază inițială, 125 de milioane erau pentru Est și restul erau pentru Sud. Uh, și asta contrazice principiul egalității care ar trebui să se aplice între cele două regiuni. Cum puteți explica acest lucru? și faptul că ați acordat mai multă atenție politicii uh, de vecinătate în zona sudică, pe baza sumelor care au fost acordate. Mulțumesc! Dați-mi voie să vă spun foarte sincer, uh, dragă prietene, că înțeleg îngrijorările dumneavoastră în ceea ce privește uh, zonele mai îndepărtate, dar sincer, cred că cea mai importantă problemă este să nu uh, creăm o concurență între Sud și Est. Avem nevoie de amândouă. Important acum este să-i ajutăm pe cei care vor să-i ajutăm și să o facem într-un mod eficient. Uh, de altfel, uh, revizuirea politicii de vecinătate și ceea ce, elementele pe care le-am introdus acum uh, erau clar că nu alocăm resurse pe baza unei diviziuni sud-est, ci pe o condiționalitate în ceea ce privește progresul partenerilor spre reformă. Deci, mai mult pentru mai mult. Statele care fac mai mult, care arată, care demonstrează că merită mai mult, vor primi mai mult. Deci nu avem uh, un, o sumă fixă pentru țara A și o sumă fixă pentru țara B. Țara trebuie să demonstreze că merită sprijinul nostru. Cred că asta este cea mai bună abordare și în acest caz ne vom îndeplini și noi angajamentele atât față de partenerii din Est cât și față de partenerii din zona mediterană. Mulțumesc, doamna Salneas. Mulțumesc, domnule președinte Întrebarea mea este legată de întrebarea precedentă și de răspunsul dumneavoastră. Ați vorbit despre ajutorul acordat mai ales democrațiilor emergente din uh, zona arabă, miliardele de dolari acordate și cele 15 miliarde de euro din partea Uniunii Europene. Ați vorbit despre condiționalitate și uh, eu despre asta vreau să pun întrebarea. Ajutorul este condiționat de o serie întreagă de criterii, libertatea presei, libertatea de asociere, lupta împotriva corupției, independența justiției, toate criteriile pe care le cunoașteți foarte bine, reforma armatei și a poliției. Aș vrea să știu cine va evalua pentru aceste democrații uh, care se nasc acum în lumea arabă, că se respectă aceste criterii. Parlamentul nostru va fi asociat plenar uh, în ceea ce privește respectarea condiționalității sau va fi vorba de o putere discreționară a Consiliului? Mulțumesc. Ideea noastră, și sper că veți fi de acord cu mine, este că acest exercițiu trebuie să fie pilotat de comisie. Și sunt foarte mândru că este, de fapt, comisia cu un altul reprezentant a prezentat imediat uh, formula generală a acestei ajutor pentru democrațiile din nordul Africii. Și cred că astăzi, la nivelul Consiliului, există recunoașterea că e bine că, de fapt, Comisia pilotează acest uh, răspuns, iar Comisia este răspunzătoare în fața Parlamentului. Deci toate, tot interesul, toate eforturile Parlamentului pot fi asociate. Cred că este un efort mare. Ce se întâmplă în țările arabe este o chestiune strategică, nu numai pentru aceste țări, dar pentru evoluția lumii musulmane și pentru noi în Europa. Deci tot ce putem să facem ca să mobilizăm societățile noastre, instituțiile europene, ca să sprijine tranziția spre democrația vecinilor noștri este foarte important. Și nu pot decât să salut interesul Parlamentului. Mulțumesc domnul Nicolau Salavarcos. Mulțumesc, domnule președinte. Am citit datele economice pentru anul 2009, conform cărora 58 de miliarde de dolari a fost PIB-ul global. În același timp, dacă vedem politica monetară care se face, ă, se vorbește despre noi dolari, dar nu emitem noi monede. Economiștii nu se pot pune de acord asupra multor lucruri, însă două lucruri sunt clare. Vorbim despre credite foarte scumpe și, de asemenea, nu vom reuși să ajungem la o situație macroeconomică bună, pentru că acum ne confruntăm cu recesiunea. Euroobligațiunile, domnule președinte, le vedeți ca pe un mijloc de a face față schimbărilor majore pe care le uh, vedem Uh, președintele intervine. Aici discuția este strict despre uh, summitul G8, dar poate că anumite puncte ar fi asemănătoare. Domnule Barroso. Da, într-adevăr, această întrebare ar fi trebuit să și-ar fi găsit loc în prima parte a dezbaterii, dar pot să răspundă uh, stimatului eurodeputat. Poziția Comisiei Europene în decursul anilor a fost um, una foarte deschisă Uh, privind ideea euroobligațiunilor. Unul dintre predecesorii mei a fost celul care a venit cu ideea uh, euroobligațiunilor. Dar, din păcate, nu a existat un acord între statele membre. Acum, statele membre s-au pus de acord asupra creării unui mecanism european de stabilitate care va deveni uh, instituția financiară, financiară numărul 1 din lume, cea mai importantă instituție financiară uh, privind uh, capacitatea sa financiară și cred că ar trebui să ne concentrăm acum asupra acestor eforturi. În același timp, suntem deschiși uh, să discutăm cu statele membre și cu Parlamentul alte opțiuni, cum ar fi posibilitatea emiterii euroobligațiunilor dacă există disponibilitate din partea statelor membre, sigur. Uh, acest instrument este unul foarte important. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați răspuns la această întrebare, care este una Uh, unde conexiunea cu G8 e destul de problematică. Domnul Andrew Brons, un minut. Mulțumesc. Acest summit G8 vrea să se știe că acordă 48 de miliarde de dolari uh, Egiptului și Tunisiei pentru că îmbrățișează democrația. Dar declarația G8 a fost că sprijină statele din uh, uh, regiune să se îndreptă nu doar spre democrație, ci și spre economia de piață, ca să profite de beneficiile pieții globale, citez, astfel încât țările G8 ar ar putea să facă bani mai ușor în aceste țări și să-i scoată după aceea. Uh, nu obiectez uh, asupra faptului că cei care beneficiarii ajutoarelor sunt, se așteaptă să uh, pună în aplicare aceste reguli, dar mi se pare sinistru să le spunem ce politici economice ar trebui să aleagă și ce să respingă. Nu cred că avem dreptul să-i instruim, să instruim aceste noi democrații. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să vorbiți un pic mai rar pentru că interpreții nu reușesc să țină pasul. Domnule președinte al Comisiei, sunt de acord cu perspectiva care a fost adoptată de G8. Cred că este în interesul nostru comun să avem nu doar societăți deschise, ci și economii deschise. Și aceste țări sunt vecinii noștri și cred că cel mai bun mod de a-i ajuta este și prin comerț nu vom putea niciodată să le punem la dispoziție sumele de care au nevoie dacă economiile lor rămân închise. Spre exemplu, în zona Maghreb, dacă, așa cum probabil știți, realitatea este că comerțul uh, între aceste țări este uh, aproape nesemnificativ. Deci uh, ei ne cer să ne deschidem piețele, dar uh, nu fac comerț între ei. Dar cred că e bine să spunem, da, o să vă sprijinim, dar trebuie să vă deschideți economia astfel încât să fie o economie integrată. Și vedem că progresul unei țări depinde foarte mult de capacitatea de a se integra pe piața globală. Uitați-vă la Asia, chiar și aceste țări care uh, s-au dezvoltat în Asia au putut să obțină um, avantaje din uh, partea economiei globale. Uh, Gabriela Albertini are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Barroso, declarația finală a summitului G8 uh, în ceea ce privește Orientul Mijlociu spune că negocierile sunt singurul mod către o soluție globală și de durată a conflictului. Uh, autoritățile palestiniene și israeliene trebuie să respecte acordurile existente și să nu ia măsuri unilaterale care să împiedice progresul și reforma. Uniunea Europeană este un jucător important în G8. Uh, noi sprijinim această declarație, i-ați informat pe palestinieni de acest lucru pentru că ei vor să ia măsuri unilaterale uh, la adunarea ONU în septembrie. Mulțumesc! În ceea ce privește uh, procesul de pace din Orientul Mijlociu, Cred că nu a existat nicio ședință în ultimii 30 de ani unde să nu discutăm despre asta. Am solicitat ambelor părți să se angajeze la discuții pentru a ajunge la o soluție de durată a procesului de pace din Orientul Mijlociu. Am salutat această nouă viziune a SUA care este una de pionierat, dar există și detalii um, în această viziune și, ca să fiu sincer, există diverse abordări în ceea ce privește cooperarea între Hamas și PLO și uh, aceste granițe care au fost stabilite în 1967. Există, de asemenea, și îngrijorări legate de riscurile puse de o tentativă de a solicita recunoaștere unilaterală la următoarea adunare generală a ONU și pot să vă spun că Europa ar trebui să aibă, sper, o poziție comună pe acest subiect și asta discutăm și cu statele noastre membre. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Marica Bernarab, două minute. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Barroso, G8 au hotărât să acorde 48 de miliarde de dolari pentru Tunisia și Egipt, cum s-a spus deja. Totuși, Uniunea Europeană va pleda pentru mai multă transparență, vizibilitate și trasabilitate, adică o mai bună guvernanță a acestor ajutoare trebuie pus accentul pe patru puncte esențiale. 1. Garanția caracterului democratic și transparența absolută în cooperarea pentru dezvoltare. 2. Asigurarea respectării drepturilor omului, dar și sporirea rolului și capacității organizațiilor din societatea civilă și organizarea unei reforme a sistemului de guvernanță a ajutoarelor. Pentru, prin implicarea Parlamentului European, domnului Barroso trebuie să fie garantul bunei primiri a populației cin, cin, țintă acestor ajutoare. Care sunt măsurile preconizate de Uniunea Europeană în acest sens? Mulțumesc. Doamna deputată, a spus exact ceea ce cred eu nu pot să fiu decât de acord cu dumneavoastră. Exact asta vom face. Și vom face acest lucru prin mai multe instrumente pentru a verifica că angajamentele luate de țările partenere sunt respectate și aplicate cu hotărâre. Sigur, nu numai Comisia prin serviciile sale, dar și înalta reprezentantă care va numi reprezentanți speciali pentru această regiune, uh, va urmări modul în care se desfășoară aceste programe și credem că în acest tip de dialog putem să ajutăm aceste țări întărind participarea societății civile. Am fost uh, de curând în Tunisia, m-am întâlnit cu președintele Republicii, cu guvernul, cu organizațiile femeilor, sindicatelor, societății civile și mi-am dat seama cât de important consideră că este angajamentul nostru, nu numai la nivelul guvernului, ci și la nivelul societății civile. Și cum am spus și mai devreme, cred că angajarea Parlamentului European va fi foarte importantă din acest punct de vedere, uh, mai ales în ceea ce privește raport, relațiile cu parlamentele și cu partidele politice din această uh, din aceste țări. Domnul Georgios Komotsakos. Mulțumesc foarte mult. La reuniunea G8 s-a discutat despre economia globală și ați fost de acord că trebuie făcute eforturi pentru ca cheltuielile publice să fie mai durabile și pentru a combate șomajul. Și totul acesta se face în sensul ajutorării societății și a cetățenilor. Să analizăm exemplul Greciei. Recent zeci de mii de uh, Greci au ieșit în stradă, în jurul Parlamentului, sunt disperați, nimeni nu-i ajută, dar ei uh, nu-i cheamă nimeni, ei vin acolo ca să ceară o perspectivă și cred că sunteți de acord, domnule președinte, că nicio politică nu este de viitor dacă nu este susținută de public, iar acest lucru este limitat în Grecia pentru că aici se pune problema la uh, problema ex, uh, folosire exhaustivă a măsurilor uh, de austeritate. Ce le spuneți acestor persoane care cu multă demnitate și în manieră pașnică își exprimă vederile și cer un viitor mai bun pentru familiile și copiilor? Mulțumesc! În primul rând, vreau să-mi exprim solidaritatea cu poporul grec. Înțeleg cât de dificile sunt aceste momente prin care trece acum Grecia. Însă, cred în același timp că responsabilitatea liderilor politici la nivel european sau național, la, la putere sau în opoziție, este să arăți ce e necesar să faci pentru a conduce o țară. Și fără consolidare fiscală, fără reforme structurale, Grecia nu va reuși să iasă din această criză. Realitatea este că trebuie luate măsuri, oricât ar fi de dureroase, ele nu pot fi evitate. Și oricine spune că lucrurile nu stau așa, minte, gre- minte pe greci. Deci, eu cred că trebuie ca liderii greci să le explice oamenilor foarte sincer care sunt măsurile care trebuie să fie luate. Eu am fost la Consiliul European în care s-au propus uh, reducerea uh, ratei dobânzii, s-a propus reducerea ratei dobânzii pentru Grecia, pentru creditele care au fost acordate, însă în același timp, haideți să fim sinceri, Grecia trebuie să își uh, suporte partea de efort, pentru că o țară nu poate să meargă înainte cu un nivel atât de ridicat al datoriei. Este mesajul sincer pe care guvernul, opoziția din Grecia și noi, cei din Europa, trebuie să-l transmitem dacă vrem să ajutăm într-adevăr această țară. Ultima întrebare întrebare, John Barton. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Barroso, mă bucur că ați menționat la summitul G8 problemele din zona euro. Cred că e o criză, știm cu toții că e o criză. Dar, așa cum a spus și antevorbitorul meu, multe state membre au fost probleme la Madrid, oamenii au ieșit în stradă, în uh, Lisabona chiar, și am văzut ce s-a întâmplat și în Grecia. Oare, domnule Barroso, nu a venit timpul să vă ridicați și să spuneți adevărul, și anume că există o opțiune și că aceste țări trebuie să poată să iasă din zona euro, pentru că e singura cale de scăpare pentru ele. Mulțumesc. Domnul Barroso, eu respect toate, respect toate statele democratice, deci nu eu sunt în măsură să le spun ce să facă. Dar, sigur, știm cu toții că Grecia nu are nicio intenție de a ieși din zona euro. Eu sunt în contact permanent cu autoritățile din Grecia, nu doar cu autoritățile, ci și cu partidul uh, principal de opoziție și știu foarte bine că uh, Grecia nu dorește să iasă din zona euro. Poate că unii dintre dumneavoastră, eurodeputați, aș dori ca o anumită țară să uh, iasă din zona euro sau o țară dumneavoastră să nu fie în zona euro. Eu respect acest lucru. Însă, Grecia este angajată în proiectul european. Țara este în dificultate și încercăm să o susținem. Însă, haideți să nu fim uh, ideologici aici. Realitatea este că există țări în afara zonei euro care au probleme cel puțin la fel de mari. Islanda nu este o membră a zonei euro și Islanda a dat faliment, ca să spunem lucrurile pe nume. Islanda, una dintre țările cele mai bogate din lume înainte de criza financiară, în ceea ce privește venitul per capita și avem țări în Uniunea Europeană, țări care se confruntă cu aceleași uh, dificultăți datorită unui nivel foarte ridicat de cheltuieli. Deci realitatea este că nu euro e problema. Problema este nivelul ridicat al cheltuielilor și al deficitelor. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei, pentru că ați fost alături de noi, că ne-ați uh, oferit răspunsuri la întrebări foarte dificile în această oră. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Închei dezbaterea. Thank you.